Ședința se reia, procesul verbal al textelor de ieri sunt disponibile, procesele verbale, dacă sunt obiecții, nu sunt obiecții, așadar procesul verbal este considerat adoptat. Trecem acum la